Începem cu uh, raportul uh, Lechner cu privire la registrele comerciale. Compromisul 1 în bloc. Deci, votăm în bloc pentru a economisi timpul. Deci, cine este pentru propunerea aceasta de vot în bloc la Lechner? Cine e împotrivă? abțineri, se adoptă în unanimitate. Și mai avem și rezoluția legislativă. Cine e pentru? Vă rog să ridicați mâna. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă de asemenea în unanimitate. Îi urăm uh, da, sau îl felicităm pe colegul uh, Lechner. Se amână raportul Bodu, asta a fost decizia pe care am luat-o ieri. Uh, continuăm acum cu raportul Galo. Este vorba despre autoritățile vamale. Cred că trebuie să votăm fiecare amendament în parte. Începem cu amendamentul 35. Cine e pentru să ridicem mâna? Cine e împotrivă? Se respinge. Amendamentul 36 a domnului Engström. Cine e pentru? Ridicați mâna. Împotrivă. Se respinge. Trecem acum la amendamentul 11. Cine e pentru? Ridicați mâna. Împotrivă. Se adoptă. Continuăm cu amendamentul 38. 37 uh, e caduc. Deci trecem la 38. Cine e pentru să ridice mâna? Cine e împotrivă? Se respinge. Trecem la 9 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 10 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 39 pentru. Împotrivă. Se respinge. 40 pentru. Împotrivă. Se respinge. 41 Jetzt das nächste. 41. Deci nu înțeleg acum ce urmează. A, ah, 12. Cine e pentru? 12. Împotrivă. Se adoptă 13 pentru. Împotrivă. Se adoptă 42. Care se transformă în 41. Deci acum votăm amendamentul 41. Cine e pentru? Împotrivă. Se respinge. Acum trecem la 42 sau acesta e caduc? Da, e caduc. Trecem la 14. Cine e pentru? Împotrivă. Se adoptă. 15 pentru. Împotrivă. Se adoptă. Și acum trecem la 42. Pentru. Doamna Lichtenberger, doriți să interveniți. Retrag acest amendament. șaisprezece pentru, împotrivă, se adoptă 17 pentru, împotrivă, se adoptă 18 pentru, împotrivă, se adoptă. Eu am aici 44, îl votăm. 44 care se transformă în 43. Doamna Lichtenberger, îl retrageți și pe acesta? Da. Bun, atunci trecem la 19 pentru, împotrivă, se adoptă. 20 pentru, împotrivă, se adoptă 21 pentru, împotrivă, se adoptă 22 pentru, împotrivă, se adoptă 23 pentru, împotrivă, se adoptă 24 pentru, împotrivă, se adoptă 25 pentru, împotrivă, se adoptă 26 pentru, împotrivă, se adoptă. 27 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 28 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 29 pentru. Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 1 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 30 pentru. Împotrivă. Respins. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, cred că se adoptă. 31 pentru, împotrivă, respins. Trecem acum la amendamentul 3 pentru, împotrivă, A, se adoptă. Amendamentul 32 pentru, La mine scrie aici 32, deci îmi spui uh, tu că trebuie să continui cu 4. Bine, bine. Trecem la 4. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. 33 pentru. Cine pentru? Împotrivă? Le 33. În ceea ce privește numărul 33 din partea PPE, ei bine, în măsura în care celelalte, amendamente au fost uh, retrase, avem aici un plus și nu un minus, da? Semnul de plus. 30 dafür. Tocmai de aceea vă întreb acum, 33 pentru, împotrivă, se adoptă. Trecem la amendamentul 5 pentru, împotrivă, se adoptă. Continuăm cu 34 pentru, împotrivă, respins. Trecem la 6 pentru, Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 8 pentru? Împotrivă? Se adoptă de asemenea. Acum votăm avizul pe ansamblu. Cine e pentru? Împotrivă? Două voturi împotrivă. Abțineri? Se abține cineva? O abținere. Deci avem două voturi împotrivă, o abținere, în rest uh, putem spune că avizul a fost adoptat cu o majoritate covârșitoare. Felicitări, doamnă Galo! Continuăm cu raportul domnului Cavada. Este vorba de, despre e-guvernare. E un singur vot. Cine e pentru, vă rog, ridicați mâna. Împotrivă. Abțineri. se adoptă în unanimitate, dacă am văzut uh, bine. Bine, felicitări, domnule Cavada. Mm, continuăm cu raportul uh, domnului Mastalca, baza fiscală consolidată. Un singur vot. Cine e pentru? Ridicați mâna. Cine e împotrivă? Nimeni. Abțineri? Nimeni. Da, o abținere a domnului Stoianov. Așadar, putem să-l felicităm pe raportor. Și mai avem o rectificare. Cine e pentru? Împotrivă? Nimeni? Abțineri? Văd că nu. Prin urmare, se aprobie. Deci, iată că am încheiat votul și ne întoarcem la ordinea de zi. Următorul punct de pe ordinea de zi ar fi uh, raportul nou, dar mai întâi de toate dați-mi voie să fac câteva anunțuri în legătură cu discuția coordonatorilor purtată ieri. Coordonatorii au decis ieri următoarele aspecte. Gut. Ich muss also noch eine Reihe von... Așadar, după cum vă spuneam, câteva anunțuri, anunțuri trebuie să fie făcute în legătură cu discuțiile purtate de ieri în reuniunea coordonatorilor. S-a propus pentru Commission Legal Basis să fie numit un, să fie numiți un raportori. Uh, în curând veți uh, afla mai multe detalii pe această temă. În ceea ce privește verification of credentials, trebuie din punctul de vedere să acționăm cât mai repede cu putință, din punctul de vedere al uh, al uh, coordonatorilor. Domnul Berlinguer se ocupă în continuare de tema pe care a avut-o, la fel și doamna uh, Lichtenberger în ceea ce privește observatorii uh, la uh, e-governments. Doamna Wallace este înlocuită de doamna Tain. În ceea ce privește dialogul legislatorilor, uh, legiuitorilor, doamna Gallo se ocupă în continuare de raport. Uh, și în ceea ce privește dreptul copiilor, doamna Lichtenberger este în continuare responsabilitate. Pentru imunități am, am avut pe domnul Siviesca, domnul Rapcai, domnul, doamna Speroni, de asemenea, domnul Stoianov, aceștia sunt uh, raportori pentru imunități. Cred că și doamna Lichtenberger se ocupă de un raport uh, privind ridicarea imunității. Și mai avem și uh, numiri numiri datorate retragerii doamnei Wallace pentru Common Sales Law. Uh, una dintre co-raportoare era doamna Wallace, uh, dar decizia cu privire la înlocuirea ei va fi luată cândva în următoarea ședință. De asemenea, trebuie să vedem ce, cine se va ocupa de uh, raportul pe care îl facem împreună, împreună cu INTA. În ceea ce privește uh, în ceea ce privește Curtea Europeană de Justiție, doamna Tainer o va înlocui pe doamna Wallace. Doamna Wikström se va ocupa de uh, raportul privind ridicarea imunității. Roma 2, de asemenea, doamna uh, Wikström se va ocupa, va ocupa locul doamnei uh, Wallace. În ceea ce privește, în ceea ce privește pe domnul Lechner, PPE-ul va numi un raportor. Domnul Lechner se va retrage în martie. Încă nu avem propuneri din partea PPE-ului în acest sens, dar vom vedea. În ceea ce privește auditul, avem o mică problemă legată de raportori. Domnul Kamala a fost raportor, dar nu este membru al comisiei. Vom discuta do- cu domnul Karim cum trebuie să procedăm pe viitor. Deocamdată domnul Karim este cel care se ocupă de acest raport Apoi am decis că trebuie să există un raport de implementare pentru uh, o anumită directivă. ppe ul va, se va ocupa de această temă. Doamna Lichtenberger este raportor pentru opt acte propuneri legislative ale Consiliului care au de-a face cu tema abuzului împotriva copiilor. Nu am numit un raportor în ceea ce privește propunerea de regulament cu privire la programul de cetățenie, dar bine, nu, e, nu suntem noi comisia competentă pe fond. Mai avem și un aviz cu privire la Fondul European privind antreprenoriatul. Nu avem un aviz în ceea ce privește agricultura, propunerea ce vizează agricultura și în ceea ce privește licitațiile publice, raportorii vor fi numiți cândva mai târziu, pentru că grupurile parlamentare mai trebuie să decidă ele între ele cine ce face. Nu vom avea un aviz pe tema legislației cerului unic. Coordonatorii uh, sunt, au fost de acord, de asemenea, cu organizarea unei mini-audieri pe tema recunoașterii reciproce în uh, problemele în materie de sentințe civile. Vedeți că ședința de ieri a fost una foarte, foarte lungă. Programul uh, audierilor din 2012 a fost uh, promulgat, îl cunoașteți cu toții conferința privind copyright-ul a fost uh, amânată și am fost de acord că trebuie să încercăm să punem o întrebare cu solicitare de răspuns oral cu privire la managementul informațiilor în uh, plenarea din februarie. Există un text care circulă acum, bine, trebuie să fie aprobat. Uh, am avut uh, un amendament la textul pregătit de, de către secretariat, dar cu toții veți primi documentele cât mai curând cu putință. În ceea ce privește mm, călătoriile sau delegațiile comisiei noastre, programul a fost aprobat. Cam asta am discutat ieri la ședința coordonatorilor și dacă văd că nu există comentarii împotriva tuturor acestor decizii, puneți de la premisa că membrii comisiei sunt de acord cu aceste decizii. Bun, văd că nu există comentarii, prin urmare, toate acestea au fost decise. Trecem acum la punctele 9 și 10. Este vorba despre Curtea de Justiție. Doamna Wallace Uh, nu știu dacă ea trebuie să ia cuvântul, uh, dar văd că totuși Diana se ocupă uh, sau se apropie de microfon. Ai cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Înțeleg că că acestea sunt ultimele mele intervenții în această comisie. 12 ani și jumătate este o perioadă lungă de timp, dar este o perioadă suficientă, spun eu. Și mi-am uh, făcut niște prieteni minunați aici și vreau să vă mulțumesc pentru asta. În ceea ce privește subiectele pe care le tratăm, Curtea de Justiție, știți că am înaintat o propunere care urmează în ceea ce privește revizuirea statutului uh, Curții de Justiție și al Tribunalului uh, um, funcționarilor publici. Urmează așadar deciziile luate de curte și Comisia a depus în acest sens numeroase amendamente tehnice. Majoritatea amendamentelor și discuțiilor s-au axat pe modalitatea în care judecătorii suplimentari uh, de la Curtea de Justiție, în modalitatea în care aceștia trebuie să fie numiți. Acesta a fost miezul discuției politice. Și foarte multe amendamente se ocupă de asta. Și ce s-a sugerat. Sigur că este vorba de o anumită urgență a acestui subiect, așadar recomandăm ca uh, negocierile cu Comisia și Consiliul să înceapă cât mai repede și s-a elaborat deja un mandat pentru aceste și colegii îl vor primi. Este un mandat larg și cred că permite, uh, ne va permite să progresăm aici. Amendamentele așadar se referă la acea problemă centrală despre care uh, vorbeam. Uh, mandatul este unul larg și, doamnă Tain, vă urez mult succes cu această negociere. Va fi o, dis- o discuție politică dificilă și poate fi rezolvată într-un mod în care Curtea de Justiție să poată să slujească cât mai bine necesitățile cetățenilor și să emită deciziile Uh, juridice deciziile legale într-un mod cât mai rapid și mai eficient. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamnă Tain, doriți să luați cuvântul? Domnul Vasin? În la sesiune... domnul Masip, mulțumesc. În uh, reuniunea de ieri, după amiază, domnule președinte, am spus că trebuie să observăm și să analizăm dacă există vicii în voința de expresie a domnilor Lehner și Wallis de a ne părăsi pentru că le-am mai spus și le spunem din nou că ținem foarte mult la ei, ne sunt foarte dragi și sper, aș fi vrut să nu stea cu noi dar uh, nu numai că au stat cu noi 12 ani și jumătate, cum a spus doamna Wallis, ci și că ne-a făcut foarte multă plăcere să îi avem alături de noi. Sunt două, doi juriști eminenți și două persoane deosebite. Uh, pe fond, eu cred că tema este una de extremă importanță. În măsura în care noi vom reuși ca tribunalul de justiție, mă rog, curtea de justiție să funcționează mult mai bine decât funcționează la ora aceasta, trebuie să facem asta pentru că e misiunea noastră. Spuneam și doamnei Tain că va avea o misiune foarte dificilă, ă, dar trebuie să obțină rezultatul pentru că e fundamental pentru că cetățeanul uh, Uh, european este foarte îndepărtat de Curtea noastră de Justiție și trebuie să facem un efort ca să obținem un rezultat bun și sunt convins că doamna Tain va reuși. Mulțumesc! Herzlichen Dank. Gut. Mulțumesc. Doamna Lichtenberger. Mulțumesc. Doresc să mă asociez și eu mulțumirilor exprimate de colegii noștri la adresa celor doi colegi care ne vor părăsi. Subliniez încă o dată că am avut o cooperare foarte plăcută, o colaborare foarte plăcută și am putut întotdeauna să ne atingem obiectivele împreună și îmi pare rău că plecați. Mulțumesc, uh, domnul Speroni, mulțumesc. Mulțumesc uh, uh, și colegilor și salut, mă refer sigur la colegii care ne vor părăsi Întotdeauna ne pare rău atunci când pierdem niște colegi atât de valoroși. Eu îmi doresc ca și în afara Parlamentului să găsească satisfacțiile pe care le merită. Danke, ich denke, wir werden das in... Domnul președinte, mulțumesc. Cred că vom avea ocazia să sărbătorim toate aceste evenimente la un mic, eveni- la un mic um, la o mică întâlnire pe care o va organiza secretariatul pentru cei doi membri care vor pleca. Ne-am gândit la data de 1 martie, dar o să vedem dacă această dată convine amândurora. Bun. Cred că în martie vom și vota uh, aceste două rapoarte, așa este? Dziękuję panie przewodniczący. Ja oczywiście dołączam się do, do, do głosów protestu i sprzeciwu. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și eu mă asociez colegilor care s-au revoltat împotriva plecării unor colegi atât de eminenți dintre noi. Eu mi-aș fi dorit ca Deana Wally să rămână cât mai mult în comisia noastră, dar sigur că trebuie să respectăm decizia. Przejmuje to... În ce privește reforma Curții de Justiție, sigur, doamna Tain va trebui să se ocupe de o temă atât de complexă și îi mulțumesc pentru că și-a asumat această temă, mulțumesc și Dianei. Dar vreau să mă refer la o chestiune care mi se pare importantă și care apare de multe ori la comisia noastră. Eu sunt autor a unui aviz la AFCO, sunt, pardon, raportor din umbră la comisia AFCO, afaceri constituționale, pe tema asta și în continuu se face referire la această comisie noastră de afaceri juridice pentru că în, pentru că în reforma de care vorbim să există o prevedere care să meargă încă mai departe decât de o propunere legislativă. Deci e vorba de uh, publicarea statutelor judecătorilor uh, Curții Europene de Justiție. E o problemă foarte importantă mai ales știm cu toții că Curtea de Justiție este simbolică, este unica instituție din Uniunea Europeană care poate să aplice dreptul comunitar și de deci ce este foarte importantă. Astăzi vă informez doar că, iată, Comisia AFCO are probleme aici și voi cere colegilor de la Comisia noastră, jurii, ca să uh, colaborăm, ca să colaborăm foarte bine. Mulțumesc! time. Ja, wir müssen jetzt noch ganz offiziell das Mandat. Äh, Trebuie să aprobăm mandatul într-o manieră oficială. Cred că colegii au primit deja documentele, prin urmare îi rog să ne ofere mandatul necesar pentru a încheia această reformă. reformare. Mulțumesc! Ja? Es wird noch ausgeteilt.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 nu cred că colegii vor avea vreo problemă cu, cu acest document. Am vrut doar să las discuția să continue. Bine, important este să fim într-adevăr capabili să negociem cu uh, Consiliu. Cred că obiectivele sunt cât se poate de clare, au fost deja prezentate de mai multe ori de Diana și presupun că în, respectivul, în, în uh, respectiva scrisoare nu apar alte obiective. Aveți obiecții vis-a-vis -vis de această scrisoare? Nu, văd că nu. Prin urmare, mandatul este aprobat ok, am terminat și această, am uh, rezolvat și această problemă tehnică, haideți să trecem la Roma 2 înainte, repede, repede, înainte de a trece la, la studiu. Cred că reușim să încheiem totul repede. Diana. Yeah, we, we can deal with it. Da, putem într-adevăr să trecem foarte rapid. Raportul a fost uh, deja înaintat, uh, colegii au înaintat și ei amendamente. Mm-hmm ce fac aceste amendamente și cred că este un lucru pozitiv. Ridică o discuție legată de echilibrarea dreptului aplicabil, adică cât de departe trebuie să meargă în favoarea victimei unei um, calomnii sau cât de mult trebuie să meargă în favoarea presei. Și după multe luni sau aproape după mulți ani de reflexii, cred că am ajuns la o poziție care să fie echilibrată, dar este bine să se organizeze o discuție în cadrul comisiei despre acest echilibru și asta și-au propus și amendamentele. Și m-am bucurat foarte mult să văd că că s-a propus uh, în fin... Nu s-a propus uh, niciun amendament care să conteste înființarea unui organism care să reglementeze acest sector și m-am bucurat că nu, nu am fost contrazisă. Și vă urez mult succes în a găsi uh, un uh, echilibru potrivit între drepturile victimei unei, unui proces de calomnie și, pe de altă parte, libertatea expre- uh, presei și, într-adevăr, medierea în acest caz va fi preluată de comisie. Mulțumesc! Galo. Doamna Galo. Merci, monsieur le président. Mulțumesc! Câteva cuvinte doar pentru a explica amendamentele pe care le-am uh, depus noi. Așa cum uh, a reamintit uh, și Diana Wallace, atunci când avem o concurență a mai multor drepturi fundamentale, trebuie făcut un arbitraj. De aceea, am uh, ales să depunem amendamente care, din punctul nostru de vedere, respectă cât mai bine și libertatea presei și libertatea de exprimare, dar și dreptul la viața privată. Vă reamintesc că poziția pe care am adoptat-o a făcut deja obiectul unui consens în hemiciclu, pentru că conținutul rezoluției Parlamentului European din 6 iunie 2005 a fost votat. A fost vorba de opoziția Parlamentului în primă lectură privind regulamentul Roma 2. Trei aspecte foarte rapid legea aplicabilă este cea a țării în care se <coughs> întâmplă sau se pot întâmpla sau pot avea loc elementele cele mai semnificative din prejudiciul respectiv. Criteriul care ar putea permite identificarea țării sau prejudiciului celui mai uh, semnificativ este destinația publică, publicației respective sau destinația emisiunii respective sau, în lipsă, țara în care se exercită controlul editorial. În acest sens, indicăm o listă care nu este exhaustivă a factorilor care pot permite identificarea țării în care țării căreia îi este destinată publicația sau emisiunea respectivă, ținând cont, de exemplu, de limbă sau de volumul vânzărilor, în ceea ce privește dreptul la replică, propunem ca legea aplicabilă să fie cea a țării în care editorul publicației respective sau uh, uh, societatea de radiodifuziune își are uh, domiciliul, își are sediul. Avem de-a face într-adevăr cu două drepturi fundamentale puse față în față și sigur că voi sunt la dispoziția uh, succesorului doamnei Wallis pentru a continua dialogul. Mulțumesc! Vă mulțumesc, atunci putem încheia discuția pe marginea acestui subiect. Nu mai există comentarii. La 1 martie vom vota trebuie să se găsească mai mult ca sigur un punct de consens între grupurile parlamentare. Trecem acum la punctul 35. Este vorba despre prezentarea unui studiu cu privire la punerea în aplicare a instrumentelor opționale în domeniul dreptului civil. Doamna Benedict Fovac Coson este salutată de noi toți, este o reprezentantă a unei universități din Paris, este de asemenea uh, Uh, copreședinta grupului Trans-Europe Experts, TE, și doamna Tușe, de asemenea, este binevenită. Sper că am pronunțat bine numele, sper că sunt numele corecte, cel puțin asta scrie pe foaia mea, nu știu cine începe, nu, nu cred că există un plan concret, dar vă rog, aveți cuvântul. Um, dankeschön, Doamnelor și domnilor, este o onoare pentru mine să fiu astăzi uh, printre dumneavoastră și vă mulțumesc pentru participarea la această Uh, reuniune vă vom prezenta un studiu privind punerea în aplicare a instrumentelor opționale în domeniul dreptului civil în Europa. Un studiu care a fost realizat de o rețea nou înființată, Trans Europe Expert, o asociație creată în Franța și care este formată în prezent uh, din peste 300 de membri, practicieni, profesori universitari francezi și europeni, care răspund uh, um, uh, licitațiilor sau cererilor de, cons- de consiliere uh, Acest studiu a fost elaborat de rețeaua pe care v-am prezentat-o, transexpert, însă eu însă și colega mea am fost cele care am redactat um, partea referitoare la răspunsurile solicitate. Câteva cuvinte despre titlu. Punere în aplicare. Punere în aplicare înseamnă aplicare efectivă a acestor instrumente. Nu este vorba despre o muncă <laughs> foarte academică și în acest sens vreau să mulțumesc um, Departamentului de Politici pentru uh, monitorizarea permanentă a studiului și pentru dialogul permanent pe care l-am avut. Pentru că a fost deosebit de important pentru noi să elaborăm un raport care să fie la înălțimea așteptărilor Comisiei dumneavoastră și nu un simplu studiu academic. Ca urmare, din când în când, Departamentul de Politici ne-a readus pe calea cea bună. Despre instrumentele opționale vom vorbi imediat. Acestea sunt cel mai des adaptate, adoptate prin intermediul regulamentelor, dar aceasta nu este singura cale posibilă. Am ales domeniul dreptului civil. Ce să înțelegem prin asta? Dreptul civil înseamnă să înțelegem acest domeniu într-un mod cât mai larg, deci nu numai ce intră în dreptul civil, adică dreptul familiei, dreptul contractelor, dar și dreptul comercial, dreptul procedurilor civile, dreptul internațional privat. Așadar, o abordare cât mai uh, largă de drept privat în Europa, adică în țările Uniunii Europene. Care au fost obiectivele studiului nostru? Vă spuneam că doream să identificăm modul în care aceste instrumente sunt implementate în mod efectiv, pentru că există mai multe instrumente, dar nu sunt întotdeauna bine cunoscute în toate statele membre ale Uniunii Europene. Și făcând această cercetare, ne-am concentrat și pe necesitatea de a contribui la difuzarea informațiilor în acest domeniu am vrut să măsurăm utilizarea efectivă a instrumentelor de către operatori, adică de către cetățeni în materie procedurală, de către um, agenții economici în uh, termen de drepturi ale al companiilor și să vedem dacă există avantaje, pentru că dacă nu ar exista avantaje, atunci nu, nici nu mai este nevoie să avem un drept opțional european. Și apoi dintr-un punct de vedere mai prospectiv, am dorit să vedem cum ar putea fi extinse aceste instrumente și în alte domenii ale dreptului. Și unul din rezultatele studiului care poate fi surprinzător arată că ar trebui să extindem aceste instrumente în domeniul dreptului persoanelor și familiei. Care au fost diferitele instrumente opționale care au făcut obiectul studiului nostru? În primul rând, în domeniul procedurii civile, avem trei titlul executoriu european, procedura europeană de somație de plată și procedura europeană de soluționare a litigiilor minore. Mai avem și altele care sunt în curs de uh, pregătire și pe care le-am uh, identificat, dar nu am uh, analizat aceste proiecte. Este vorba despre Ordonanța Europeană privind uh, proprirea conservatorie a mm, uh, conturilor uh, bancare și uh, legislația în materie civilă și comercială. În domeniul proprietății intelectuale. Aici am identificat o aplicare efectivă și cu un adevărat succes a instrumentelor opționale, atât în ceea ce privește marca comunitară, desenele și modelele comunitare, și brevetul european. Înțeleg prin aceste elemente acele aspecte care există în conformitate cu Convenția de la München și aspectele legate de eliberarea acestor titluri. Dar mai avem și proiectul de brevet european unitar, care ar putea fi adoptat în conformitate cu procedura de cooperare întărită. Și aici uh, însă încă nu am uh, evaluat uh, aplicarea efectivă, pentru că ea încă nu există. În ceea ce privește dreptul societăților. Am identificat Societatea Europeană, Gruparea Europeană de Interes Economic și Societatea Cooperativă Europeană, precum și anumite proiecte privind proiectul de societate uh, privată europeană, unde intră IMM-urile. În ceea ce privește dreptul familiei, aici situația este puțin mai specială, pentru că am analizat regimul matrimonial comun creat în urma unui acord între Franța și Germania, acord care se deschis aderării și altor state membre, dar care nu a intrat încă în vigoare și care reprezintă mai degrabă un model de reflexie în prezent asupra ceea ce s-ar putea face prin intermediul unui acord între statele membre și am men- menționat și certificatul succesoral european, propunerea de regulament privind legea aplicabilă și recunoașterea și aplicarea deciziilor și actelor autentice. Iată care a fost uh, uh, domeniul studiului nostru, metodologia pe care am aplicat-o. Am început prin a elabora un chestionar împreună cu departamentul vizat un chestionar foarte detaliat, 33 de întrebări pe toate aceste teme, pe care le-am uh, trimis tuturor statelor membre Uniunii Europene, atât universităților, cât și profesioniștilor din acest domeniu, dar și Ministerului Justiției. Am primit uneori bucățele de răspuns pe care le-am integrat apoi, însă am menționat în studiu doar răspunsurile cu adevărat complete. 16 răspunsuri pentru 16 state membre, așa numite universitare, pentru că sunt răspunsuri provenite de la echipe de profesori universitari, în general, la care s-au alăturat uneori și uh, avocați sau practicieni ai legii, și 5 răspunsuri din partea ministerelor. Și de asemenea am cerut și sprijinul Curții de Justiție pentru a beneficia de statistici. În total nu am uh, primit răspunsuri complete de la toate statele membre, ci numai de la 18 state membre care sunt indicate în uh, studiu. Și aveți lista și pe slide. Nu a fost foarte ușor pentru că metoda chestionarului este foarte interesantă prin datele pe care le furnizează, dar a trebuit să verificăm anumite date, să reunim toate chestionarele și să lucrăm cu toate persoanele care au fost implicate peste 100 în statele Uniunii Europene. O altă activitate importantă a fost să definim ce înseamnă instrument opțional. Și definiția pe care am adoptat-o este următoare. Aceasta subliniază faptul că este vorba despre un regim suplimentar, care nu îl înlocuiește pe cel național, dar vine să se adauge acestuia și oferă o posibilitate de alegere între două regimuri distincte, regimul național pe de o parte și regimul european pe de altă parte. Este interesant să înțelegem că dreptul național continuă să existe, nu este modificat, doar pentru, este modificat doar pentru a se putea implementa regimul european, iar acest regim european este considerat în prezent de regim secundar. Sau poate ar fi mai corect să spunem că e vorba de un al doilea regim, pentru că am putea avea și un al treilea regim, regimul internațional. Dacă ne gândim la vânzări, avem vânzările interne, vânzările internaționale prin Convenția de la Viena și eventual o vânzare europeană. Și tot în ceea ce privește definiția instrumentului opțional, am insistat pe ideea că regimul european poate să își aibă originea într-o directivă sau într-o convenție europeană, iar regimul de drept național poate și el să uh, derive dintr-o convenție care angajează statul membru. Deci nu există o limită formală în ceea ce privește natura normei juridice. Uh, de asemenea, cele două regimuri au o acoperire teritorială diferită, ceea ce înseamnă că alegerea între cele două conduce la excluderea utilizării celuilalt. În urma discuțiilor pe care le-am avut cu interlocutorii noștri, am, cons- am constatat că în statele membre există o percepție bună a caracterului facultativ al instrumentelor opționale, însă termenul în sine nu este utilizat ca atare, deși acesta apare în anumite documente consultative, însă acest termen a devenit cu adevărat uzual odată cu dezbaterea privind dreptul comun al vânzărilor și dezbaterea privind și, și um, această discuție nu a fost um, utilizată în studiul nostru, tocmai pentru că a fost adoptată numai în momentul în care studiul era deja finalizat. Însă ne-am folosit de ea în introducere pentru a reflecta la metoda instrumentelor op- opționale și la contribuția acestor instrumente la construcția juridică în Europa. Caracterul facultativ al instrumentelor opționale a fost așadar bine perceput de legiuitori care au adăugat acest instrument în dreptul lor național definind și instrumente specifice și uneori acești legiuitori au estimat utilă instituirea unui regim național care să se adauge regimului european. De exemplu, în Bulgaria s-a introdus o procedură națională de somație de plată care uh, va fi introdusă în momentul în care va fi introdusă cea europeană. Așadar, această integrare europeană s-a făcut Uh, în alte state deja direct în codul civil național, cum este exemplul Germaniei. Alegerea efectivă a acestor instrumente opționale poate fi măsurată prin intermediul cifrelor și al statisticilor, statisticilor. Însă ne-am uh, lovit de dificultatea lipsei statisticilor oficiale și am distins aici trei surse. Statistici oficiale care sunt numeroase atunci când e vorba de proprietate intelectuală, dar care nu uh, sunt foarte uh, prezente în materie de procedură, apoi alte elemente numerice, obiective și, în cele din urmă, opinia celor care au răspuns cu privire la utilizarea efectivă a acestor instrumente de către operatori și de către cetățeni. Ce am constatat în legătură cu instrumentele pe care le-am enumerat? La titlul executor european avem două modalități de a evalua lucrurile. Dacă comparăm utilizarea titlului executor european cu numărul total de uh, acte executorii dintr-o anumită țară, vom vedea că uh, utilizarea sa este foarte slabă, mai puțin de 5% în unele țări, iar în altele chiar mai puțin de 1 sau 2%. Dar dacă comparăm utilizarea titlului executor european cu numărul de proceduri transfrontaliere ale unei anumite țări, aici statisticile sunt mult mai ridicate și mai semnificative. În Suedia, dar cred că este țara care deține recordul, am constatat că există trei proceduri de titlu executor european pentru o procedură națională sau la fiecare procedură națională, atunci când ne situăm în contextul transfrontalier. Așadar, la 40 de litigii transfrontaliere europene, 30 din acestea au condus la aplicarea procedurii care ne ocupă, ceea ce arată o cifră foarte ridicată. Există potențial și în alte țări și înțelegem că trebuie să tratăm puțin cu detașare aceste cifre și să nu le comparăm uh, cu toate procedurile, ci cu procedurile transfrontaliere, pentru că deseori instrumentele opționale sunt limitate la situația transfrontalieră. Alegerea instrumentelor opționale de către operatori și cetățeni în ceea ce privește procedura europeană de soluționare a litigiilor minore este destul de rară, dar și aici trebuie să ne măsurăm afirmațiile făcând aceleași comparații, pentru că până la urmă există prea puține litigi transfrontaliere. În ceea ce privește somația de plată la nivel european, aceasta este utilizată în Germania, în Austria, dar nu și în alte țări, de exemplu în, Luxem- în Luxemburg și în Suedia, este foarte puțin utilizată. Vedeți că cifrele nu sunt deloc impresionante pentru moment, însă Asta vine și dintr-o lipsă de cunoaștere a acestor instrumente opționale. Acum, vorbim despre instrumentele proprietății intelectuale. Aici, rezultatele sunt mai încurajatoare. Utilizarea mărcii comunitare este diferită în funcție de diferitele țări, însă constatăm că este un instrument foarte operațional, foarte utilizat și numărul de depuneri de cereri de marcă comunitară este în creștere constantă în ultimii ani. La sfârșitul lui 2010 aveam 700.000 de mărci comunitare înregistrate. Și constatăm că această marcă comunitară câștigă teren față de depunerea de mărci internaționale. Și aici ne-au ajutat statisticile um, Oficiului pentru Armonizarea Pieței Interne și am um, reluat, preluat aceste statistici în Uh, raportul nostru, în Germania 18,5% din mărcile depuse, din mărcile înregistrate sunt mărci comunitare. 9,6 în Regatul Unit, 7,5 în Franța și 0,8% în Republica Cehă. Vedeți diferențe importante. Desenele și modelele comunitare sunt și ele foarte utilizate, cam 26% în Germania 5,7% în Regatul Unit, 9% în Franța și veți găsi toate statisticile în raport. Brevetul european. Procedura existentă, adică procedura de liberare a unui act european, este destul de utilizată în anumite țări, însă și aici identificăm disparități foarte uh, pregnante între statele membre. Și acum, uitându-ne la dreptul grupărilor europene, societăților. Și aici constatăm diferențe. Societatea europeană s-a bucurat de un succes variabil în funcție de statele despre care vorbim. Uneori ea este inexistentă, în alte state este în curs de progres. În sudul Europei avem foarte puține, la fel și în est avem foarte puține. 15 societăți europene avem în, sunt în Luxemburg, 12 în Cipru, 21 în Franța, Vedeți că este un procent foarte scăzut. Cele mai numeroase se află în uh, Germania și Republica Cehă, dar și aici trebuie să ne măsurăm afirmațiile pentru că există și societăți europene latente care au fost uh, înființate pentru a fi apoi uh, puse la dispoziția unui operator, deja gata um, constituite. Ce mai remarcăm aici? La societatea europeană există în regimul lor multe trimiteri la dreptul național, ceea ce face ca să nu existe un regim european unitar, ci mai multe societăți europene care se supun unor regimuri diferite în funcție de țările în care sunt înființate. Și studiul nostru a constatat că cu cât un instrument opțional este mai autonom față de uh, un drept național, cu, atât este mai cu cât este mai complet, cu atât va fi mai ușor de pus în aplicare la nivel european și cu atât mai mult își va atinge obiectivul și anume de armonizare a dreptului. Gruparea europeană de interese economice este și ea utilizată în, modali- în mod variabil uh, în anumite state, este absentă în unele și este într-un progres lent în altele. Societățile cooperative europene nu sunt nici ele foarte um, numeroase. Deja de mai mulți ani există un proiect de înființare a societăților private europene pentru IMM-uri, dar pentru moment este numai un proiect, așa că nu a fost prezentat în studiul nostru. Dreptul familiei. Aici am introdus o uh, întrebare legată de alegerea regimului matrimonial comun, dar evident că majoritatea respondenților au spus că nu cunoșteau acest regim matrimonial comun pentru că el pentru un moment nu există peste tot. Și în momentul în care de fapt, nu există deloc, iar în momentul în care va fi pus în vigoare, va exista numai în Franța și Germania. Aceasta a fost prezentarea diferitelor instrumente opționale care au fost analizate și îi voi da acum uh, colegul doamnei Martin Bertușe, uh, profesor la Universitatea Paris 1, care va uh, continua cu cealaltă jumătate. Mulțumesc. Da, je continue avec le fait que l'étude Voi continua spunând că studiul ne-a permis să vedem dacă instrumentele opționale au avut eșec, s-au bucurat de succes sau au fost un eșec. Asta ne va servi și pe viitor pentru viitoarele instrumente opționale. Am încercat să facem o clasificare între două categorii de cauze. Pe de o parte, cele legate de o comparație între opțiune, între branșa națională și cea europeană, le-am numit cauze endogene și altele care nu sunt legate de astfel de comparație și le-am numit cauze exogene. Primele, deci cele care sunt legate de o comparație între cele, cei două termene opțiunii sunt cinci. Prima cauză ține de domeniul de aplicare a instrumentului opțional. Intervine în uh, alegerea operatorilor faptul că instrumentul opțional are un domeniu de aplicare mai extins decât bravura națională a opțiunii. E adevărat acest lucru, mai ales în domeniul marcilor, desenelor, modelelor și brevetelor europene. E un element atractiv pentru operatori, e o plus valoare Așadar, intervine în comparație între cele două ramuri. De asemenea, intervin și problema de securitate juridică. Argumentul decurge din faptul că ramura națională a opțiunii ar oferi mai multă securitate juridică decât instrumentul opțional a fost adesea invocat în diferitele rapoarte, de exemplu tit titlul executor european în Belgia sau pentru societatea europeană în Germania. Însă, Eh, am considerat că a trebuit să relativizăm acest factor, pentru că, de adevăr, când se creează un nou instrument opțional, se face o reformă și orice reformă, chiar când e pur la nivel național, creează întotdeauna, într-un prim timp, anumite dificultăți de aplicare și, deci, o anumită insecuritate. Un nou instrument Uh, în orice caz va crea și noi probleme care vor trebui rezolvate. Dar în principiu această insecuritate are caracter pur temporar. Deci aici trebuie totuși să, să încercăm să limităm pe cât posibil dificultățile de punere în aplicare a unui instrument opțional ca să nu-i uh, punem obstacole în calea dezvoltării. A treia cauză legată de o comparație între termenii opțiunii e complexitatea. Complexitatea a fost foarte adesea invocată în diferitele rapoarte pe care le-am primit, explicându-ne se că operatorii nu aveau să folosească un instrument opțional din cauza asta. Între un, instrument, între un sistem național simplu și un instrument opțional complicat, operatorii aleg eh, prima opțiune. Uh, are legătură situația asta cu cazul anterior, pentru că, sigur, complexitatea e adesea sursă de insecuritate juridică. E un argument care a fost adesea invocat în legătură cu societatea europeană acesta, uh, a cărei regim ar fi, s-a spus, prea complicat. Această complexitate, totuși, trebuie spus că se află adesea mai puțin în instrumentul el însuși cât în relațiile sale cu alte norme și mai ales caracterul lacunar al unui instrument și referința făcută la legea națională e un factor de complexitate și, practic, de aceea operatorii nu aleg acest instrument opțional. S-a menționat acest lucru foarte des pentru societatea europeană și pentru societatea cooperativă europeană. <clears throat> Cea de-a patra cauză legată de o comparație între termenii opțiunii este costul. E clar că pentru un operator compararea costurilor este foarte importantă în alegerea de a recurge sau nu la un instrument opțional, dar costurile pot uh, varia de la țară la țară. În Belgia, de exemplu, uh, s-a insistat pe faptul că marca Benelux era mai ieftină decât marca comunitară. Asta ar putea explica alegerea operatorilor în favoarea mărcii Benelux. Din contră, rapoartele pe care le-am primit din Franța și Bulgaria au insistat asupra costului scăzut al mărcii comunitare față de avantajele pe care permite să, uh, fie, să le obțină un operator. Acum, uh, altă cauză endogenă, rapiditatea și eficacitatea, eficiența procedurilor. Operatorii vor ține cont de această rapiditate a procedurilor atunci când ei compară cele două ramuri ale alternativei și mai ales Uh, țin cont de eficiența procedurilor, asta explicând succesul instrumentelor opționale de proprietate intelectuală. Acum, uh, pe lângă aceste cauze care țin de comparația strictă a termenilor opțiunii, um, au reieșit și cauze numite exogene care nu sunt legate de această comparație. În primul rând, o primă cauză. E vorba de adaptarea sau nu a instrumentului opțional la nevoile operatorilor. Și uh, reiese destul de clar că anumite instrumente opționale li s-au părut operatorilor neadaptate situației dintr-o țară sau din alta. De exemplu, societatea europeană pare că nu este adaptată situației din Spania pentru că există acolo doar societăți de mici dimensiuni. În schimb, va avea mult mai mult succes în țările unde există grupuri transfrontaliere. Deci un instrument opțional pot, poate să se bucure de succes într-o țară și mai puțin succes în altă țară din cauza unei mai bune sau mai proaste adaptări de la caz la caz. În același spirit, rapoartele adesea au arătat că anumite instrumente opționale nu sunt folosite foarte des din cauza faptului că multe dintre ele privesc legături și raporturi transfrontaliere și acestea nu sunt foarte numeroase. De aici au dedus o anumită inadaptare a instrumentului opțional la nevoile operatorilor, de exemplu pentru instrumentele opționale eh, de procedură. Totuși, s-ar putea pune întrebarea și altfel. Ne-am putea întreba dacă instrumentul opțional nu ar putea în anumite domenii să permită o creștere a numărului de relații transfrontaliere. Dezbatere care se află în centrul dezbaterii, întregii dezbateri privitoare la instrumentul opțional al dreptului contractual. Apoi, uh, altă cauză exogenă, care nu are legătură între o comparație între termenii opțiunii. E vorba de buna sau proasta a pune în aplicare a instrumentului opțional uh, la nivel național. Într-adevăr, când trebuie potrivit uh, instrumentul opțional cu legislația națională, succesul instrumentului va depinde de modul în care se face această adecvare. Pot da doar un exemplu, ca să nu pierdem vremea, o lege națională care, în care nu există cerere pe cale electronică pentru procedura uh, Europeană pentru Litigii Minore e un factor de eșec al acestui instrument opțional într-o anumită țară. E evident că pentru un litigiu minor părțile nu se pot deplasa pentru a depune cerere la tribunal. Deci, pentru a minimiza riscul de insucces al unui instrument opțional, legiuitorul european are interesul să minimizeze și trimiterile la dreptul național. Cea de-a treia cauză exogenă care nu e legată de o comparație între termeni opțiuni, și poate că e cea mai importantă dintre cauze, e vorba de lipsa de cunoaștere a instrumentului opțional. E una din cauzele cele mai importante ale succesului sau eșecului acestui instrument. Când se dorește comercializarea unui produs, se face, îi se face publicitate, că deși, de, deși produsul este extraordinar, dacă nu e con, cunoscut, nu-l va cumpăra nimeni. Ei, pentru un instrument opțional, dacă acesta nu e cunoscut de cei care trebuie să-l pună în aplicare, nu contează dacă e bine adaptat, bine făcut, e simplu, are toate calitățile din lume, dar nu va fi utilizat. Așadar, trebuie ca acesta să fie cunoscut de operatori și uh, de mm, consilierii lor, eventual cu prezentări de tip pedagogic, și asta ține, sigur, uh, asta, asta reiese din toate rapoartele. Toată lumea ne-a spus că există această problemă. Bun. Altă cauză exogenă. De fapt, mai sunt două uh, pe care credeam că le vom, mai, le vom regăsi mai mult, dar uh, nu este cazul. Odată, caracterul neutru al instrumentului opțional. În mod curios, acest argument al neutralității, faptul că instrumentul opțional uh, nu ține de legea niciunei dintre părți, nu prea este menționat în diferitele rapoarte. E doar o cauză secundară la, la dreptul matrimonial, dar în rest, în celelalte situații, nu a fost întâlnit. Și acum ultima cauză exogenă e cea legată de imaginea europeană a instrumentului opțional sau eticheta europeană. E un argument adesea invocat, mai ales în favoarea societății europene. Raportul din Franța a fost uh, destul de sensibil acest argument, dar nu se poate spune că acest factor reapare în, în uh, rapoarte foarte numeroase. Acum, după ce am vorbit de cauzele de eșec sau de succes pentru instrumentul opțional, uh, se ceruse diferitelor raportori să ne spună în ce alte domenii instrumentul opțional ar putea fi util și putem constata că uh, s-a exprimat, uh, lumea s-a exprimat în favoarea certificatului succesoral european sau cel puțin proiectului, s-au exprimat apoi în favoarea brevetului unitar, uh, mulți raportori și l-au dorit, și în favoarea unui instrument opțional în dreptul extrapatrimonial al familiei pentru a rezolva uh, dificultățile de separare a cuplurilor de mai multe naționalități, sau mă rog, binaționale europene aici, armonizarea maximă este foarte dificilă, ba uneori chiar imposibilă, așadar instrumentul opțional ar putea constitui o soluție acolo unde armonizarea nu poate să uh, funcționeze. Instrumentul opțional pentru dreptul contractual și apoi în concluzie și, și, a, și euroipoteca, mă scuzați. Și, în concluzie, putem face două observații. În primul rând, studiul a arătat legitimitatea de a recurge la instrumentul opțional. Deși există și rezerve, desigur, dar succesul instrumentului opțional este unul real. Într-adevăr, astăzi avem instrumente opționale indispensabile, cum ar fi instrumentul opțional în dreptul proprietății intelectuale. E incontestabil că aici s-a Eh, modificat eh, comerțul eh, european al proprietății intelectuale cu acest instrument. Alte instrumente opționale care sunt văzute ca fiind promițătoare, au potențial și pot să devină mult mai importante. Și de altfel, toate rapoartele ne arată că tehnica instrumentului opțional e un scop în sine, o tehnică clară, curată și în sine, nu un mijloc de a ajunge la o armonizare maximă. De exemplu, în dreptul proprietății intelectuale, unde aceste instrumente opționale sunt cele mai de succes, nu au înlocuit în niciun fel titlurile naționale. Cea de-a doua remarcă privește optimizarea a șanselor de succes ale unui instrument opțional. Eh, aici eh, vedem că există patru reguli de bun simț de, în elaborarea unui instrument național de calitate. Aceste patru reguli se pot rezuma în plus valoare, comunicare, autonomie și securitate, siguranță juridică. Uh, plus valoarea instrumentului opțional înseamnă că el trebuie elaborat în condiții în care va aduce operatorului o plus valoare față de alte instrumente deja existente. Comunicarea, instrumentul opțional, necesită o muncă de o comunicare sau de publicitate foarte importantă, pentru că necunoașterea e unul, una din cauzele insuccesului unor instrumente opționale. Autonomie, adică nevoia de a face referire la legislația națională poate fi un factor de, exces, de eșec, mă scuzați, și atunci instrumentele opționale trebuie să fie cât mai comoi, siguranța juridică un bun instrument opțional, trebuie să asigure siguranța juridică, riscul unei insecurități sperie practic operatorii și un instrument opțional nou aduce cu sine și anumite dificultăți și atunci trebuie să găsim modul ca noțiunile cheie a noului text să fie rapid interpretate și difuzate. Am încheiat cu prezentarea mea și vă mulțumesc pentru atenție. Ich denke in der Tat hochinteressant. Într-adevăr, un studiu deosebit de interesant conține o serie de rezultate foarte importante pe care le putem uh, folosi în activitățile noastre ulterioare. Doamna Wallace. Thank you very much. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult pentru prezentare. Într-adevăr, este foarte interesantă. Și la sfârșit ați spus că Uh, ar putea exista un interes față de noi instrumente opționale și trebuie văzut ce fel de interes ar fi acesta. Anul viitor va fi anul uh, european al cetățenilor și s-a sugerat uh, destul de des și m-a surprins de altfel să nu regăsesc asta și în studiul dumneavoastră. Deci s-a sugerat destul de des să existe un o carte de identitate uh, europeană opțională. Așadar, dacă avem un cetățean european mobil care dorește să se căsătorească într-o altă jurisdicție, poate să dovedească foarte ușor cine este. Însă, dacă este un cetățean mobil, ar avea de avantaje de pe urma unei astfel de căști de identitate. Așadar, ea nu este obligatorie, ea se adresează numai celor cetățeni care doresc să beneficieze de ea. Danke. Weitere Fragen oder sollen wir die direkt beantworten? Mai există întrebări sau răspundem direct la această întrebare? Uh, vă mulțumesc pentru această observație. Este adevărat că nu am uh, a avut astfel de sugestii în uh, răspunsurile pe care le-am primit noi, dar într-adevăr ar putea fi un instrument care ar facilita viața cetățenilor europeni. Unele din exemplele pe care le-am ales noi facilitează viața operatorilor, altele facilitează viața cetățenilor europeni și această carte de identitate europeană opțională, într-adevăr, ar putea ușura viața cetățenilor noștri și este interesantă din acest punct de vedere. Vielleicht eine Kommentierung von meiner Seite, das, was Sie herausgefunden haben. Dați-mi voie să fac și eu un comentariu. Ceea ce ați găsit dumneavoastră, rezultatele dumneavoastră, se pliază foarte bine pe observațiile pe care le-am făcut eu în cadrul activității mele. Atunci când vine vorba despre ameliorarea impunerii drepturilor la nivel trans, transfrontalier, îmi dau seama că aceste instrumente opționale nu sunt folosite pentru că sunt necunoscute sau uh, pentru că nu există o tradiție la nivel național în acest uh, sens. E trist faptul că specialiști, specialiști uh, nu cunosc aceste instrumente opționale și aceasta este problema esențială din punctul meu de vedere. În ceea ce privește protecția drepturilor intelectuale, de proprietate intelectuale, deja aceste instrumente opționale sunt cunoscute, sunt deja folosite la nivel transfrontalier, sunt, uh, sunt folosite tocmai datorită faptului că uh, scad costurile. Cei care solicită brevete, mărci comunitare, etc., cunosc aceste instrumente și le folosesc adeseori pentru că au un domeniu de aplicare mai larg. În ceea ce privește dreptul societăților, aici funcționează interesul uh, economic. Există anumite avantaje care decurg din uh, Um, restructurarea unui, uh, unei societăți, spre exemplu, și în cazul în care se ia această decizie de restructurare, restructurare cu siguranță juriștii sunt uh, informați cu privire la existența uh, instrumentelor opționale și le folosesc în cazul în care folosirea lor este avantajoasă pentru companie. Vedem că aceste instrumente sunt folosite în special în Germania. De ce? Pentru că Germania este un campion mondial uh, la capitolul exporturi, are o mulțime de societăți comerciale care au filiale în diferite state ale lumii și bineînțeles că, dată fiind uh, amploarea activităților, societățile respective sunt încântate de existența unui drept uh, unitar. De asemenea, există un alt motiv pentru care uh, instrumentele opționale sunt folosite adeseori în dreptul uh, societăților din Germania, pentru că, și anume acela că aceste instrumente opționale oferă avantaje din punct de vedere al structurării. Uh, spre exemplu, există alte prevederi în instrumentele opționale cu privire la componența consiliilor de administrație. Niște, niște reglementări care sunt uh, mult mai avantajoase decât reglementările naționale. Deci, instrumentele opționale sunt deosebit de avantajoase și sunt folosite în momentul în care avantajul acesta este cunoscut de către, de către cei uh, pe care, cei care pot folosi aceste instrumente opționale. Și acum trec la a doilea com- comentariu. Instrumentele opționale, în cazul în care nu sunt uh, cunoscute, este, acest lucru se întâmplă din cau- cauza noastră și ar trebui să facem mai mult pentru a îmbunătăți vi- vizibilitatea acestui tip de opțiuni. Și cine știe, poate la un vi- în viitor, odată cu creșterea vizibilității, aceste instrumente vor fi folosite într-adevăr mai mult, atâta timp cât ele generează, bineînțeles, avantaje pentru, pentru toți actorii implicați. Asta din partea mea. Mai există alte întrebări, mai există comentarii pe această temă. Doamna Tai. Nu pot decât să subliniez cele spuse de către dumneavoastră. Cred că acordul acela franco-german este o dovadă cât se poate de, de clară în ceea ce în direcția importanței acestor instrumente opționale. Sincer să fiu, nu știam de acest acord. Am aflat despre el abia în cadrul unei uh, ședințe a comisiei noastre, o delegată franceză a menționat acest acord. Mai apoi am încercat să mă uh, să mă informez mai mult, am căutat pe internet acest acord, am încercat să pun întrebări Ministerului Justiției din uh, Germania și uh, acum, sau după aceste, după aceste prime eforturi, am reușit să obțin informațiile de care, le, de care aveam nevoie. Dar de ce dau acest exemplu? Pentru că, iată, eu sunt un expert și uh, Uh, cu toate acestea nu știam că acest instrument uh, există. Deci eu cred că tocmai din acest motiv ar trebui noi să facem un fel de publicitate agresivă cu privire la instrumentele pe care le creăm. Haideți să ne adresăm revistelor de specialitate. Trebuie să recunoaștem că aceste teme sunt unele de nișă și prin urmare e greu să fie într-adevăr vizibile odată cu promulgarea lor. Deci trebuie să ne ocupăm de comunicare, propunere de publicare, aceste, doar um, făcând uh, pași înainte în acest sens, vom putea într-adevăr să impunem aceste instrumente uh, opționale. Și vreau să vă întreb dacă nu credeți că ar exista soluții în ceea ce uh, privește îmbunătățirea comunicării europene la nivel european pe tema aceasta. Studiul nostru nu v-a făcut să trageți concluzii în acest sens? Că le regim vă liniștesc spunându-vă că regimul matrimonial uh, comun, adică cel franco-german, va fi cunoscut pentru că va fi, totul va trece prin intermediul notarilor, iar notarii au niște organisme profesionale, niște asociații profesionale care informează foarte bine asupra acestor chestiuni. Așadar, când un notar va fi informat că există un regim matrimonial comun, va putea să-l propună uh, cuplurilor care îi se vor adresa. Așadar, când va fi în vigoare acest regim, are toate șansele să fie un uh, succes sau cel puțin să fie cunoscut. Apoi, ele vor decide cuplurile respective dacă îl vor alege sau nu. Și în uh, ultimele luni am văzut niște documente foarte interesante privind formarea judiciară sau, în general, formarea profesională, proces uh, susținut de Parlament, de Comisia dumneavoastră, de Comisia Europeană și, în cadrul apelurilor de uh, propuneri care au fost publicate în materie de drept civil, de drept fundamental și de drept penal, de drepturi fundamentale și de drept penal, se cer Uh, studii în acest uh, domeniu, în domeniul instrumentelor opționale și se, uh, este nevoie și de o formare în acest sens. Ca urmare, din câte înțeleg, uh, suntem chiar într-un domeniu foarte solicitat, pentru că este foarte bine susținut de Comisie. Da, într-adevăr, trebuie să ne adresăm acelor uh, mijloace de comunicare ce nu sunt neapărat, uh, ce sunt adeseori la, la în, îndemâna cetățenilor. Pentru că, hai să fim serioși, la notar nu mergem în fiecare zi. Ci trebuie să mergem la, spre exemplu, starea civilă și să punem acolo o broșură cu privire la aceste noi reglementări. Deci a, astfel cred eu că am putea îmbunătăți cunoașterea la nivel uh, european a acestor uh, instrumente opționale, pentru că uh, nu putem să ne bazăm pe informațiile primite din partea autorităților naționale, pentru că adeseori autoritățile naționale sunt mult prea lente în ceea ce privește prezentarea alternativelor. Deci haideți să mergem cu informații acolo Uh, unde prima decizie se, se ia. Pentru că, uh, spre exemplu, la notar nu merg uh, pentru a mă căsători sau, mă rog, există mm, doar cazurile acelea de parteneriat care necesită prezența unui notar, dar atunci când mă căsătoresc mă duc la starea civile și, prin urmare, acolo la starea civile ar trebui să punem noi broșurile noastre cu informații. Mai există întrebări? Nu, văd că nu. Atunci vă mulțumim foarte, foarte mult. Studiul a fost deosebit de interesant. În curând îl vom traduceri în toate limbile. Deocamdată cred că studiul uh, este doar în franceză, dar vă asigur că îl vom cerceta cu mare atenție. Vă mulțumim mult! Dann habe ich jetzt noch Frau, Frau Feschau, Sie wollten noch etwas für die ja? O precizare în ce, privire, în ce privește traducerea. Dispunem de rezumatul documentului în mai multe limbi și studiul, care nu a putut fi dispus, eh, tradus la timp, va fi disponibil în limba engleză. Kein Problem, in Ordnung. So, noch... Nicio problemă, totul e eh, în ordine. Mulțumim tuturor celor care au eh, contribuit la crearea acestui uh, studiu. Trecem acum la punctul 36, subsidiaritate. Nu cred că avem nimic de spus în acest sens. Bine, mai avem uh, și punctul 37, diverse, există comentarii, nu. Trecem la 38, următoarea întâlnire va avea loc la data de 1 martie, ora 9, aici la Bruxelles. Vă mulțumesc tuturor și vă urez tuturor o zi bună.